Dragi colegi, trecem înapoi la treabă. Urmează votul în a doua lectură al poziției comune al Consiliului privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor. Um, e vorba de recomandarea lui Malcolm Harbour. Votăm uh, poziția comună. Domnul Mann. Äh Doamnă președinte, am o întrebare în legătură cu uh, liniștea și ordinea în hemiciclu. Înainte de a vota, când ați întrerupt puțin ședința, un membru al Parlamentului a introdus o, a introdus în hemiciclu o candidată la alegeri care a putut fi fotografiată în hemiciclu. Uh, cred că trebuie să se pună sub semnul întrebării prezența acestei candidate în sală. Bine, spune doamna președinte, vom, ne vom interesa despre ce e vorba. Doamna Dal. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. În legătură cu uh, votul, se pare că votăm textul de compromis din comisie și nu votăm mai întâi amendamentele vreau să spun că vom vota amendamentele care merg cel mai departe, primele. Deci, vă rog să Uh, vă folosiți de prerogativele dumneavoastră conform articolul 19 din regula de, de procedură să schimbați ordinea, să votăm mai întâi amendamentele. E vorba de un amendament foarte important privind drepturile cetățenilor uh, pentru ambele rapoarte, atât raportul Harper cât și celălalt. Vă mulțumesc. Doamna Gaz, din câte știu... Din câte știu, nu este nicio problemă în ceea ce privește ordinea de vot uh, și uh, vom uh, trece la vot așa cum este pe listă. Deci avem mai întâi pachetul de compromis, blocul numărul 1. Și este supus la vot parte din acest bloc și este pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. We will check because of the o, să, o să verificăm electronic pentru că e vorba de majoritate calificată. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. Articol 20, avem patru amendamente aici și amendamentul 103 este supus la vot Mi-a nominal, să deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Adoptat. Următoarele sunt caduce. Trecem acum la amendamentul 103. Votul pe nominal. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Adoptat. Amendamentul 101, 111 și 117, care sunt identice, vot prin apel nominal, se zice votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se resping se supune la vot, se supune la vot 102, 102 112 și 118. Se deschide votul prin apel nominal. A votat toată lumea? Se închide votul. Respinse și acestea. 62, 94, 104 și 119 Amendamente identice sunt supuse la vot prin apel nominal. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Respinse. 96.106.120. Amendamente identice vor fi votate prin apel nominal. Se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Sunt respinse. Avem partea corespunzătoare din amendamentul 103. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Considerentul 22, partea corespunzătoare din amendamentul 103, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la consentul 26 și partea corespunzătoare din amendamentul 103. Se deschide votul prin apel nominal. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 18, vot prin apel nominal, se deschide votul. toată lumea? Se închide votul. Se respinge. 95, 105 și 114, aceste amendamente sunt supuse la vot fiind identice, vor fi votate prin vot cu apel nominal, se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Sunt respinse. Poziția comună este astfel adoptat, amendată este adoptată. The next item is the vote on second reading on the Council's... Urmează votul în a doua lectură privind poziția comună a Consiliului în legătură cu relații, uh, rețelele și serviciile de comunicație electronice. Doamna Trautmann este raportor. Mai întâi cuvântul doamna Harms frau präsidentin! doamnă președinte doresc să iau cuvântul pentru că nu sunt de acord cu ordinea voturilor la raportul Trautmann. Vă rog să-mi explicați cum a fost modificată ordinea voturilor conform compromisului 10 și apoi voi lua din nou cuvântul pentru a-mi explica poziția. Vă mulțumim foarte mult. Uh, vom uh, discuta amendamentul 10 când ajungem la el. Blocul numărul 1, compromis, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentele 3 și 7 cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se resping. Și acum votăm uh, partea care corespunde din art, uh, um, articolul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Doamnă Harms? Doamnă președinte, în numele grupului meu doresc să solicit modificarea ordinii votului, voturilor. Aș dori să votăm mai multe amendamente identice prezentate de mai multe grupuri după ce votăm compromisul 10. Nu, cer ca acestea să fie votate înainte de compromisul 10, mă scuzați. Amendamentele diferitelor grupuri politice apără drepturile cetățenilor împotriva intervențiilor sau întreruperilor accesului la internet. E vorba de amendamente Mm, care cer mai mult decât se cere prin acest amendament de compromis. Și acest amendament Bonocon convenit, este foarte clar și ar fi bine să ne pronunțăm încă o dată pentru o cât mai bună protecție a cetățenilor. Regret faptul că se întâmplă acest lucru după o foarte bună colaborare cu doamna Trautmann, dar cred că acest rezultat bun în pachetul privind telecomunicațiile nu cred că trebuie să aibă ca rezultat reducerea drepturilor cetățenilor. Domnul Alvaro are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bazez pe articolul 145.2 din regulament și în numele grupului liberal mă asociez propunerii verzilor de a modifica ordinea voturilor. Să votăm mai întâi amendamentele 569 înainte de a vota compromisul numărul 10. Pe lista de vot aveți o altă propunere, dar ieri grupul nostru a hotărât să nu mai susțină amendamentul de compromis numărul 10 și când se fac când uh, există divergențe, amendamentele cele mai ambițioase trebuie să voteze, să fie votate mai întâi. De aceea trebuie să hotărâm acest lucru înainte de a interveni în legătură cu drepturile oamenilor. Doamna Nibler are cuvântul ca în calitate de a Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu iau cuvântul în calitate de președinte a Comisiei, ci în calitate de raportor din partea grupului meu în legătură cu raportul Trotman și insist uh, ca această propunere de schimbare a ordinii să nu fie aplicată și să urmăm ordinea de pe lista de vot. Dragă doamnă Harms, nimeni aici nu dorește să limiteze drepturile cetățenilor în accesul lor la internet. Am discutat, am reluat acest aspect în compromis, am discutat luni de zile cu președinția cehă și toate partidele politice s-au implicat în aceste discuții intense. Propun să păstrăm ordinea prevăzută și să votăm în ordinea propusă inițial și deci să nu acceptăm propunerea verzilor susținută de liberali. Would, would Mrs. Trump... Dorește doamna Trautmann, în calitate de raportor, să ia cuvântul? Da, doamnă președinte, vă mulțumesc. Mai întâi aș vrea să observ în legătură uh, cu solicitarea de modificare a ordinii pe lista de vot. Compromisul, din câte am înțeles eu, uh, dacă acest compromis a fost plasat pe listă înaintea amendamentelor grupurilor, s-a făcut acest lucru pentru că merge mai departe decât amendamentul 46. Are clauze care nu se limitează la simpla restricție a accesului la internet. E vorba de diferite uh, dispozitive care riscă uh, să nu permite exercitarea drepturilor utilizatorilor. Acest uh, articol de, uh, amendament de compromis a fost depus la articolul 1, domeniul de aplicare, și deci este transversal, în timp ce amendamentele grupurilor se referă la articolul 8, și anume obiectivele organelor naționale de reglementare. De-a lungul întregii negocieri a acestui compromis, am conlucrat bine loial cu reprezentanții tuturor grupurilor politice și iau act de faptul, domnul președinte, că unul dintre grupuri și-a retras susținerea pentru acest compromis. Doresc să vă spun că, în calitate de raportor, bineînțeles, susțin în continuare acest compromis, așa cum am exprimat și în favoarea amendamentului 46. Aș dori să spun că, în condițiile în în care avem aceste dezbateri, e mai bine ca să ne pronunțăm în legătură cu ordinea voturilor și nu ca dumneavoastră personal să, sau raportorul să ia decizia. Dar aș vrea să vă cer următorul lucru, foarte direct. Pentru că apoi trebuie să înțelegem ce se întâmplă dacă se inversează voturile. Dacă nu se inversează voturile, lista rămâne aceeași. Dacă se inversează voturile, sau amendamentul 46 este votat dacă obține majoritatea calificată și în acest caz, doamnă președinte, vă cer să supuneți votului și compromisul care merge mai departe decât amendamentul 46. Dacă amendamentul 46 nu obține majoritatea calificată, atunci vom vota compromisul și astfel Parlamentul își va fi exprimat punctul de vedere. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Thank, thank you very... Vă mulțumesc. S-au exprimat mai multe persoane, țin cont de ceea ce a spus doamna raportor. Înainte am uh, ascultat uh, și sfatul uh, administrației și ca, parla, ca președinte a ședinței, conform articolului 155.2 din regulile noastre, pot să decid care este ordinea voturilor. Mi se pare că e vorba de o chestiune atât de importantă și în acest Parlament și în afara lui, încât trebuie să votăm amendamentele anterioare, dar spun acest lucru și pe baza procedurală că, din câte înțeleg eu, amendamentul 10 este un compromis care a apărut doar după votul din comisie. Deci, există motive și de procedură și alte motive de a inversa or, eh, voturile, ordinea voturilor. Deci, supun votului amendamentul 1, o parte din 2, 6 și 9 cu apel nominal s-a deschis votul. S-a deschis votul, a votat toată lumea. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendment 4. I put amendment 4. Votăm amendamentele 4 și 8 cu apel nominal. A votat toată lumea. S-a închis votul se resping. Declar poziția comună ca fiind uh, adoptată, astfel modificată. Urmează acum votul în a doua lectură a poziției comune a Consiliului privind organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice. E vorba de uh, Uh, raportul Pilar de Castillo Vera. Votăm cu apel nominal. Poziția comună. Să deschizi votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Declar poziția comună ca fiind aprobată, astfel modificată. Doamna Traupan. Doamnă președinte, am cerut să votăm și compromisul, pentru că compromisul uh, mergea mai departe decât amendamentul 46 și nu ați supus votului acest compromis, n-ați dat nicio explicație, nici vreun răspuns raportorului. Vreau să observ acest lucru și regret uh, de faptul că nu ați uh, urmat recomandarea raportorului și nici recomandarea mea privind ordinea voturilor. Aș vrea, pentru a explica votul, că să spun că dacă o parte a compromisului nu a fost adoptată, întregul pachet va merge înapoi în, în procedura de conciliere. Iată consecința. Ça va. Sorry? Vă mulțumesc, doamnă Trautmann. Cred că Parlamentul înțelege consecințele. Dar oricum vă mulțumesc pentru faptul că ați menționat acest lucru. Nu ar fi fost uh, bine să votăm și compromisul și votul a fost mai mult decât clar. Urmează votarea raportului uh, uh, Peguero Aguilar, benzile de frecvență pentru convicațiile mobile. Votăm propunerea de directivă, amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Propunem uh, propunerea comisiei astfel modificată, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și propunerea de rezoluție legislativă cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Urmează votul raportului doamnei Luling privind uh, tratarea egală a bărbaților și femeilor, uh, lucrători independenți, 21 de amendamente. Cine este pentru acestea, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Uh, amendamentul 20. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Aș vrea să verificăm amendamentul 20. Deschidem votul amendamentul pentru amendamentul 20. A votat toată lumea, s-a închis votul. se respinge. Amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că va trebui să verificăm pentru că unii nu ridicați mâna. A votat toată lumea. Amendamentul 21. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 36. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bine, putem verifica dacă doriți. Vom vota, deci, uh, electronic amendamentul 36. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 13 și 39 împreună. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Cred că doamna Rowling dorește să facă un amendament oral. Doamna președinte, am uh, căzut de acord cu domnul Cocilovo, care este raportor pentru aviz din partea Comisiei pentru Ocupare, să introducem în acest important articol 6 următoarea clauză. Dacă legislația unui stat membru nu prevede afilierea obligatorie a lucrătorului independent la regimul de securitate socială, acesta este oferit, acordată la cerere um, partenerului. Acest partener trebuie să fie asigurat obligatoriu, așa cum trebuie să fie și cazul lucrătorilor independenți. Dar dacă într-o țară lucrătorii independenți nu sunt obligatoriu asigurat, nu putem să cerem acest lucru pentru partenerii de viață. De atât de ce trebuie să adoptăm uh, acest uh, paragraf suplimentar și uh, de, fac acest amendament și numele domnului Cocilovo. Obiecții? Întreabă doamna președinte. Există obiecții? Trebuie ca 40 de persoane să se opună. Se pare că 40 de persoane se opun, deci, doamnă Luling, nu vom vota amendamentul dumneavoastră oral, dar votăm amendamentul 14 pe părți cu apel nominal. Deschid votul privind prima parte. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Deschidem votul privind a doua parte a amendamentului 14. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. A treia parte. Acum să deschid votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. A patra parte. S-a deschis votul. E vorba de a patra parte a amendamentului 14. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 40. Acum, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem verifica dacă doriți. Vot electronic, verificare, amendamentul 42. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Într-adevăr, un vot foarte strâns. Votăm amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Amendamentul 16. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votăm propunerea comisiei astfel modificată. Prin vot cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Și propunerea de rezoluție legislativă, tot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. Se, s-a închis votul. Se adoptă. Felicitări doamnei Luling. Trecem la raportul Estreia. E vorba de îmbunătățirea securității și a sănătății la locul de muncă în cadrul lucrătorilor gravide care au născut de curând sau care alăptează. Doamne Estrela, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să solicit serviciilor să fie atente, fiindcă versiunea lingvistică valabilă pentru toate modificările și amendamentele este cea portugheză. În al doilea rând, aș dori ca ordinea de votare să fie modificată. Amendamentul 43 al Comisiei trebuie să fie votat înainte de amendamentul 83 din motive de coerență. În cele din urmă, vă reamintesc că această directivă pe care o modificăm are 17 ani vechime deci este desuetă. Directiva revizuită nu va intra în vigoare înainte de finele viitoarei, viitorului mandat. Înseamnă că legiferăm pentru viitor și nu pentru perioada de pe termen scurt. Noi acum dăm legi spre binele cetățenilor, dându-le mai multe motive să se prezinte la urne pe 7 iunie. Conchid prin a vă solicita sprijinul, stimați colegi, pentru raportul meu. Vă mulțumesc! Thank you. Uh... Vă mulțumesc. Doamna Luling are cuvântul. doamna președinte, având în vedere starea de fapt în legătură cu acest raport, avem 89 de amendamente absolut haotice și votul nu ne va permite să putem interacționa în mod obiectiv cu Consiliul și Comisia. Amendamente foarte contradictorii unele cu altele propun să retransmitem acest raport în Comisie, pentru că, după cum a spus-o doamna Estrela, avem destul timp. Uh, Mrs. Lulling, could you... Doamnă Luling, puteți să confirmați dacă să faceți această solicitare în numele grupului politic? politic? Da, doamnă. Întotdeauna mă exprim în numele grupului meu politic. I just need to be clear so that I... Trebuie să înțeleg clar acest lucru pentru a putea ține cont de solicitarea dumneavoastră. Având în vedere că ați făcut o solicitare de retransmitere în comisie, o voi considera prioritară. Mai dorește cineva să ia cuvântul în favoarea acestei propuneri? Nu? Dorește cineva să ia cuvântul împotriva acestei propuneri? Atunci vom vota. Cine este pentru retrimitere? Se pare că doamna Estrela a cerut cuvântul și în calitate de raportor trebuie să-i dăm cuvântul. Doamna președinte, nu are sens să retrimitem în comisie acest raport, această propunere, pentru că a fost deja dezbătută alături de toate grupurile politice. Se bucură de sprijinul care eu cred că este majoritar în acest Parlament. A fost dezbătută cu Comisia, cu Consiliul. Bineînțeles că există poziții divergente. Noi știm că, din păcate, Consiliul, în cadrul președinției cehe, a fost cam conservator în ceea ce privește promovarea egalității între sexe. Iată de ce solicit Parlamentului să voteze această propunere această propunere de sprijin a raportului meu, pentru că uh, așa cetățenii vor fi stimulați să se prezinte la urne la alegerile europene. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă Ștrela. Acum votăm propunerea doamnei Luling și PPE-ului de a retrimite în comisie acest document. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, cred, dar haideți să verificăm electronic dacă doriți. Se deschide votul electronic. Everybody voted. The vote... A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă în mod evident, deci um, acest raport este retrimis în comisie. Urmează raportul uh, Stauner în legătură cu Fondul European de Ajustare la Globalizare. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Propunem, uh, uh, votăm propunerea Comisiei astfel modificată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Și acum propunerea de rezoluție legislativă cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Urmează raportul uh, domnului Maldechis privind programul de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistență financiară comunitară pentru proiecte din domeniul energiei. Votăm blocul numărul 1 de amendamente. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Blocul numărul 2 cade. Votăm amendamentul 13 cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 14 cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum propunerea comisiei astfel modificată cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Domnule, domnul Burga se pare că dorește să facă un amendament oral la propunerea de rezoluție legislativă. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, după ce am discutat cu raportorul domnul Maldeichis, am căzut de acord pentru că aliniatele 2, 3 și 5 din propunerea de rezoluție legislative să fie adaptate. Aș propune în engleză la alinimentul 2 sumele de referință indicate în propunerea legislativă sunt compatibile cu cadrul multianual așa cum vor fi uh, modificate legătură cu liniatul 3, propunerea primei părți și în legătură cu liniatul 5, amintește că procesul legislativ a fost încheiat după finanțarea după ce a fost hotărâtă finanțarea programului. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Există obiecții? Întreabă doamna președinte. Se pare că nu. Deci, cu această modificare votăm propunerea de rezoluție legislativă cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Trecem acum la raportul domnului Caras cu privire la directivele privind băncile afiliate instituțiilor centrale. Domnul Bauman. Domnule președinte, doamna președinte, acest raport a fost extrem de controversat în, grupul, în sânul grupurilor politice și ca raportul să fie corect, v-aș ruga să îmi dați cuvântul cu privire la considerentul numărul 3, în așa fel încât să mă pot exprima cu privire la ordinea în care trebuie să deruleze votul. Astfel vom face. Supun la vot blocul numărul 1 de amendamente pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 90. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la amendamentul 88 și 93, care sunt identice. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se resping. Trecem acum la amendamentul 81. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Amendamentul 81. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge de asemenea. Atunci trecem la partea corespondentă a amendamentului 89. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Domnul Bolman, vă rog. Frau Präsidentin, es geht um... Doamna președinte, există concepții diferite cu privire la reglementarea legată de capital. Amendamentele 92 și 93 merg mai departe decât o definire clară și precisă a acestui capital central, care în principiu ar trebui să ne pună mai puține probleme pe viitor. Iată motivul pentru care sper că voi putea conta pe susținerea colegilor pentru a vă cere să le supunem mai întâi la vot, după care să votăm considerentul numărul 3 și asta în conformitate cu aliniatul 89. În ceea ce privește considerentul numărul 3, Aș fi de acord cu un vot cu apel nominal. If we can deal with the order first. Dacă ne putem ocupa mai întâi de ordinea de vot. Domnul Caras, în calitate de raportor, dorește să ia cuvântul. Da, ich möchte mich dazu äußern, weil wir zu... Mulțumesc, doamna președinte, și eu aș dori să mă exprim pe marginea acestui punct, doamna președinte, pentru că, în mod clar, pe durata dezbaterilor, s-a demonstrat faptul că amendamentele au fost prezentate în mod extrem de detaliat și au fost reluate în mod fidel în compromis. De aceea mi se pare normal că trebuie să respectăm ordinea fixată și nu am nimic împotriva unui vot prin apel nominal. Is there any objection to the... Există obiecții cu privire la cererea cu privire la votul cu apel nominal? Nu? Foarte bine, atunci vom păstra ordinea de vot, așa cum era stabilită. Prin urmare, 86 și 87 au fost retrase și trecem la partea corespondentă a amendamentului 89. Cine este pentru? Mă iertați, vot cu apel nominal. Votăm partea corespondentă a amendamentului 89. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Acum, amendamentul 83. Cine este pentru? Amendamentul 83. Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 84. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Supun la vot propunerea comisiei astfel modificată. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum, proiectul de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. Vot cu apel nominal. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului nostru. Următorul subiect de pe ordinea de zi este raportul domnului Hoppenstedt cu privire la programul comunitar de sprijinire activităților specifice în domeniul serviciilor financiare, raportării financiare și auditului. Supunem la vot blocul numărul 1 de compromis. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se supune la vot propunerea comisiei astfel modificată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și Proiectul de rezoluție legislativă, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări raportorului nostru. Următorul subiect de pe ordinea de zi este raportul domnului Wojciechowski cu privire la protecția animalelor în momentul uciderii. Raportorul nostru dorește să ia cuvântul? Mulțumesc, doamna președinte. Două întrebări foarte scurte, într-adevăr tehnice, dar importante. Prima, avem un bloc de amendamente propus de către Comisia AGRE și mă refer aici la amendamentul 64. Acest amendament ar trebui să fie votat separat și pentru că ele se concentrează pe crearea unui centru național de referință, care este o parte foarte importantă din întregul ansamblu de regulament. Comisia Agri propune să înlăturăm această obligație de a crea un centru de referință la nivel național. După părerea mea, în calitate de raportor, acest lucru este împotriva logicii de ansamblu a întregii reglementări. De aceea vă propun ca acest amendament 64 să fie votat separat. A doua întrebare. Vă rog să fiți atenți la amendamentul 28 care se concentrează pe un subiect controversat și foarte emoțional, și anume uh, modul în care se procedează la uciderea acestor animale. Prin acest amendament se elimina posibilitatea de a interzice orice fel de ritual de ucidere la nivel național. Dacă votăm împotriva acestui amendament 28, atunci vom avea posibilitatea să aplicăm această interzicere. A treia întrebare, vă rog să fiți atenți la amendamentul 85. Comisia propune să reducem timpul de transport al acestor animale de la ferme către locurile unde acestea vor fi ucise până la 24 de ore. Dacă votăm în favoarea acestui amendament 85, atunci vom elimina această reducere a timpului de transport. Dacă votăm împotriva acestui amendament 85, asta înseamnă că susținem propunerea Comisiei de a reduce timpul de transport. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc. Cu privire la prima chestiune legată de un vot separat în ceea ce privește amendamentul 64 și înlăturarea acelui articol 17, există obiecții cu privire la această cerință? Se pare că da. În acest caz vom continua și vom vota așa cum era prevăzut. Se supune la vot se supun la vot amendamentele 69 din partea Comisiei Responsabile. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, amendamentul numărul 2. Prin apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 15. Prin apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 20. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Amendamentul 20. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 21. Prin apel nominal s-a deschis votul. Amendamentul 21. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 28. Prin apel nominal s-a deschis votul. Amendamentul 28. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 37. Prin apel nominal s-a deschis votul. Amendamentul 37. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 50. Prin apel nominal s-a deschis votul. Amendamentul 50. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 51. Prin apel nominal s-a deschis votul. Amendamentul 51. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă. Amendamentul 52. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 69. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 70. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 81. Prin apel nominal. S-a deschis votul. Amendamentul 81. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 87. Prin apel nominal. S-a deschis votul. 87. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 93. Prin apel nominal. S-a deschis votul. Amendamentul 93. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. Trecem acum la amendamentul 98. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Amendamentul 122, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 119, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27, prin apel nominal, s-a deschis votul pentru amendamentul 27. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 100. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Voi verifica, dacă așa doriți. S-a deschis verificarea pentru amendamentul 101. 100, mai iertați. A votat toată lumea? S-a închis votul? și este respins amendamentul 100. Trecem acum la amendamentul 99. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem acum la amendamentul 101. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 123. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 102 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 120 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 47 pentru, Vom verifica cu privire la amendamentul 120. S-a deschis votul electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă, în mod clar. Amendamentul 47. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 121 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 124. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 103. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 59 devine caduc și ajungem la 104. Pentru. Împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 75, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 76, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Prima parte de la 105 devine caducă. Trecem acum la partea corespondentă de la 105. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 106. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 77. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 107 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 108 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 109 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 110 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 111. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 85. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Vom verifica amendamentul 85. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se adoptă. 125 devine caduc și trecem acum la 113. Pentru, împotriva, și se respinge. 112. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 114. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 115 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 116 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentele 117 și 118 împreună. Pentru, împotriva, abțineri, să respingem. Amendamentul 3, prin apel nominal, s-a deschis votul pentru amendamentul 3. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4, prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, S-a închis votul. Să adoptăm. Să punem la vot propunerea comisiei astfel modificată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Să adoptăm. Și proiectul de rezoluție legislativă, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului nostru. Am încheiat votul. Trecem acum la punctul următor. Punctul următor este votul raportului domnului Silva Peneda cu privire la agenda socială renoită. Se supune la vot aliniatul 14 și dau cuvântul domnului Boșil Matios. Mulțumesc, președinte. Foarte pe scurt și sper că colegii mă vor ierta pentru această ultimă intervenție, un amendament oral la aliniatul 14. Colegii poate sunt la curent de faptul că e o, o problemă sensibilă și există foarte multe dificultăți în statele membre și avem nevoie de un sprijin cât mai larg pentru acest raport. Și în loc de aliniatul 14 va trebui să înlocuim uh, Uh, întregul aliniat cu un aliniat deja acceptat în Parlament și anume aliniatul 3 din martie 2009 care a fost adoptat la Consiliul European din mai 2009. Voi, vi-l voi citi, e vorba doar de câteva fraze. Notează că câteva state membre au introdus conceptul unui salariu minim și sugerează că alte state membre ar putea să beneficieze din această experiență și roagă, cere statelor membre să creeze condițiile necesare pentru participarea economică și socială a tuturor și pentru a instaura condițiile necesare pentru a avea un salariu minim prin convenții colective, prin legislație națională și prin alte modalități, în așa fel încât cetățenii europeni, lucrătorii să poată avea un salariu decent. După cum am spus, toată această modificare a fost adoptată deja de mare majoritatea grupurilor politice. Îmi cer scuze pentru faptul că o fac doar acum, însă sper că uh, întregul Parlament va accepta acest amendament oral. Există obiecții? Domnul Anderson dorește să ia cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori pur și simplu să pun o întrebare cu privire la versiunea suedeză a aliniatului 13 și aliniatului 37. Salariul minim. Această noțiune a fost tradusă prin remunerație minimă. Mindeșlom. Poate că ar trebui să avem o diferențiere între venit minim și salariu minim în versiunea 13 și 36. Foarte bine. Acum, în ceea ce privește amendamentul oral introdus de domnul Bușir Matius, se pare că nu sunt obiecții. Uh, dacă așa este, atunci se supune la vot aliniatul 14, astfel modificat pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Acum, aliniatul 36. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și acum, rezoluția pentru, moțiunea pentru o rezoluție, uh, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. Următorul punct este votul raportului doamnei Lambert cu privire la incluziunea persoanelor excluse de pe piața muncii. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Voi verifica, dacă astfel doriți, doar ca să fim siguri. Deci dacă putem avea un vot electronic cu privire la amendamentul numărul 2. A votat toată lumea. S-a închis votul. ESEA și se adoptă. Acum, moțiunea pentru rezoluție astfel modificată, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. În mod excepțional, dragi colegi, toți cei care așteptau ca să poată participa la intervențiile, de, la explicațiile de vot. Vedeți că este foarte târziu. Ne aflăm aici de o anumită vreme. Cu atât mai mult cu cât avem și interpreții la dispoziție. Vedem că există foarte multe explicații de vot. Nu vom reuși să terminăm până la ora 3. De aceea am luat decizia, așa cum s-a mai întâmplat în trecut, că vom face acest lucru la sfârșitul dezbaterilor de seară. So, that... Voi da cuvântul unuia dintre dumneavoastră, pentru că bănesc că toată lumea dorește să spună acest lucru. Da, mulțumesc, doamna președinte. Regula este foarte clară. După vot, orice membru din Parlament are dreptul să uh, propună o explicație de vot. Știu că interpreții a fost aici de foarte multă vreme și știu că foarte, lume, foarte multă lume nu va putea să-și ia masa de prânz, dar vă propun un compromis care a fost găsit acum câteva vreme de domnul Vidal Quadras, care permite uh, deputaților să facă explicația de vot într-un mod mult mai accelerat. Mulțumesc, ne-am gândit la această formulă, dar avem atât de multe explicații de vot încât nu va merge așa. Veți putea să explicați votul după vot, dar în seara aceasta. Îmi pare rău că așa stau lucrurile, dar nu avem timp. Știți cât de mult apreciez contribuțiile dumneavoastră pe de altă parte. Vă mulțumesc!